să ne protejăm proprii cetățeni împotriva viitoarelor amenințări la sănătatea acestora. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne comisar, spune președintele și uh, cu intervenția doamnei Damanachi încheiem și acest punct de pe ordinea de zi și uh, acest raport, acest proiect de rezoluție va fi votat mâine la amiază. Acum uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei Edith Estrela, reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Are cuvântul doamna raportoare pentru 4 minute. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer aos relatores Sombra a colaboração e o trabalho que realizámos em conjunto. Agradecer também à relatora. În ceea ce privește cooperarea pe care am, uh, uh, de care am avut parte, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor pentru din umbră pentru acest uh, raport. Inegalitățile în uh, domeniul sănătății variază de la o țară la alta și de la o regiune la alta. Ele sunt uh, legate de condiții economice și sociale și pot fi înrăutățite în funcție de um, gen sau de efecte culturale. Inegalitățile în domeniul sănătății nu sunt doar uh, legate de accesul la îngrijiri medicale, ci și de alți factori uh, diferiți, precum uh, condițiile um, de locuit, educația, ocupația, venitul și stilul de viață. În ciuda faptului că s-au înregistrat anumite progrese, încă mai există inegalități majore în cele 27 de state membre. În uh, conformitate cu Eurostat, în 2007, uh, speranța de viață la naștere a variat uh, cu 4,2 ani între statele membre ale Uniunii Europene pentru bărbați și 8,3 ani în ceea ce privește femeile. Sănătatea și speranța de viață sunt uh, legate strâns de condițiile de viață și de sărăcie. Când uh, sărăcia se combină cu alte vulnerabilități, precum uh, vârsta înaintată, anumite dizabilități sau apartența la un anumit grup minoritar, riscul la sănătate crește. Uh, inegalitățile uh, din acest domeniu încep în copilărie și uh, pot să treacă de la o generație la alta. De aceea, acest subiect este important și important este să găsim și o soluție. Contextul actual al unei crize mondiale înrăutățește situația. E clar că criza a avut un impact considerabil asupra uh, sectorului serviciilor medicale în statele membre în ceea ce privește uh, cererea și oferta. În ceea ce privește oferta, uh, criza ar putea duce la o reducere a cheltuielilor în domeniul medical, ceea ce ar duce la o creștere a costului îngrijirilor medicale și se pare însă că și lăcomia unora nu are limite, uh, iar asta a um, divizat și mai mult uh, lumea celor bogați uh, în comparație cu lumea celor săraci. Trebuie să luptăm cu aceste inegalități prin măsuri curajoase care să promoveze echitabilitatea. Dacă nu învățăm aceste lecții și dacă nu uh, dacă nu uh, vom uh, reuși să lăsăm bugetele uh, medicale neatinse, nu vom face decât să sporim inegalitățile. Societățile noastre sunt uh, actualmente societăți uh, instabile, iar în programele de redresare economică statele au inclus uh, măsuri care să atenueze impactul crizei în domeniul sănătății. S-a investit în infrastructură, s-a încercat optimizarea finanțării și s-au restructurat și reorganizat sistemele de îngrijiri medicale. Este vital ca reducerea inegalităților să fie privită ca o prioritate la uh, toate nivelurile uh, politice. Prin urmare, salut uh, propunerea Comisiei uh, din această perspectivă. Aș dori însă să subliniez uh, anumite elemente care se regăsesc în raportul meu, mai ales acelea care vizează o analiză mai atentă a nevoilor celor care trăiesc în sărăcie, a celor care sunt dezavantajați, inclusiv a persoanelor care fac parte din anumite minorități etnice, Um, sau um, a um, minorilor săraci. Anumite măsuri vizează atenuarea efectelor uh, crizei asupra domeniului sănătății prin investiția în infrastructură. E vital să garantăm uh, condiții de viață sănătoase uh, copiilor și femeilor însărcinate. Din uh, perspectiva fondului uh, de coeziune sau uh, a fondurilor structurale, e clar că trebuie să susținem programe care să ajută lupta împotriva sărăciei. Trebuie să construim un viitor mai echitabil pentru Europa. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Estrela. Avem nouă Uh, vorbitori uh, înscriși uh, la cuvânt, aplicăm aceleași reguli ca și la dezbaterea anterioară. Se pare că Ziua Internațională a Femeilor are un impact asupra acestor dezbateri, pentru că doar femeile se pare că iau parte la această dezbatere. Începem cu doamna Roitova și clar nu puteți depăși un minut. Doamna Roitova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în ultimii ani am fost implicați activ în sprijinirea medicinei inovatoare. De aceea salut acest raport care se concentrează pe grupurile vulnerabile și pe accesul acestora la sănătate și în special la prevenție. Totuși, în multe privințe, acest uh, raport uh, intervine în ceea ce privește principiul subsidiarității. Aș vrea să resping formularea de la punctul 25 pentru că avortul nu trebuie să devină o metodă de control al nașterilor. În ceea ce privește punctele 26, 29 și 33 uh, și acestea sunt controversate. Există oricum diferențe majore în ceea ce privește speranța de viață, dar acestea sunt cauzate doar parțial de nivelul îngrijirilor de sănătate. Cred că nivelul general de trai uh, este cel care contează. Acesta are un impact uh, mai mare în această privință și cred că și aceasta poate fi corectată prin programe de dezvoltare finanțate de Uniunea Europeană. Mulțumesc!

Mulțumesc, domnule președinte. În uh, acest moment, cu politicile de austeritate care uh, intenționează reducerea uh, cheltuielor publice, uh, se uh, uh, produc din ce în ce mai multe situații de inegalitate în domeniul sănătății în Europa. Uh, Sigur că noi trebuie să luptăm împotriva acestei situații, pentru că oamenii uh, văd că medicamentele pentru boli cronice costă din ce în ce mai mult transportul uh, către spitale din zone unde nu există transport public, de exemplu, este foarte costisitor și cauzează din ce în ce mai multe probleme uh, persoanelor cu venituri reduse. Asta se întâmplă în țara mea, în Portugalia. Cei cu venituri reduse se confruntă cu din ce în ce mai multe dificultăți în a avea acces la uh, îngrijirile de sănătate. De aceea, cuvintele nu ajung, trebuie, trebuie să trecem la fapte. Mulțumesc și acum doamna Zavorska. Perdon, perdon, la signora Sinclair. Nu, doamna Sinclair. Înainte, doamne Zavorska. Uh, thank you. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Domeniul sănătății cred că trebuie să fie o preocupare majoră pentru toate statele membre, însă această instituție elaborează legi pentru întreaga Uniune Europeană, dar se pare că nu conduce prin puterea exemplului. Nu știu dacă ați văzut London Times de ieri, care vorbea despre beneficiile pentru sănătate pentru uh, eurodeputați, iar uh, colega mea vorbea despre reduceri de bugete și despre adâncirea inegalităților în domeniul sănătății. Și totuși, Uniunea Europeană și eurodeputații își, și-au crescut cheltuielile de sănătate cu 36% anul trecut. Au fost la spauri, la clinici balneare și așa mai departe. Dar când vorbim despre inegalitățile în domeniul sănătății, este o evidență, o statistică în evidență. De exemplu, uh, eurodeputații și rud, rudele lor pot să facă cinci tratamente de fertilizare in vitro față de unul cât pot face femeile obișnuite. Acum dau cuvântul doamnei Zaborska. Pan predseda, pani komisárka, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, fiecare ființă umană este unică. Oamenii au abilități diferite, priorități diferite și moduri de viață diferite. Aceste inegalități uh, îi fac pe unii să-și îmbunătățească viața și stimulează economia. Încercăm să reducem uh, inegalitățile în acest uh, sistem, însă uh, totul se leagă mai degrabă de calitatea umană decât de economie. În fața suferinței suntem egali. Prin urmare, um, putem să ne gândim în acest context și la jurământul lui Hipocrate pe care și-l asumă personalul medical. Există un drept uh, absolut la avort care este susținut de acest raport, ori acesta subminează uh, ceea ce ne dorim, de fapt. E clar că sistemele noastre medicale uh, până la urmă devin un lux în Europa. Mulțumim! Mulțumim mare cuvânt, domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, încă și azi, în Uniunea Europeană, persistă inegalitățile sanitare legate la accesul la serviciile de îngrijire și la uh, factorii uh, și acest lucru are nevoie de o reacție integrată. Ne, um, cauzele acestor diferențe de multe ori sunt evitabile și sunt injuste, pentru că e vorba de situații de discriminare față de cei care au redusă capacitate economică uh, reducerea uh, inegalităților în domeniul sănătății este o prioritate fundamentală pentru Europa, o abordare bazată pe sănătate în toate politicile, uh, punând accentul pe uh, accesul la îngrijiri pentru toți. În următoarele luni, Parlamentul European va discuta despre revizuirea directivei asupra recunoașterii calificărilor profesionale și aceasta este o bună ocazie pentru a ajunge la un mecanism consolidat. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kelly. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mai multe aspecte pe care aș vrea să le semnalez. În primul rând, cea mai bună modalitate de a elimina inegalitățile în domeniul sănătății este ca oamenii să fie mai sănătoși și mă bucur că unii dintre colegi, inclusiv mine, am uh, avut succes în a promova o declarație scrisă în Parlament pentru ca 100 de milioane de oameni să fie mai activi în Uniunea Europeană până în 2020 prin sporturi și aștept cu interes propunerile Comisiei în acest sens. În al doilea rând, în țara mea se formează acum un nou guvern uh, PPE cu socialiștii și un obiectiv principal este asigurarea universală de sănătate. Scopul este ca banii să urmărească pacientul, iar pacientul să aibă acces la sănătate și la îngrijiri de sănătate, indiferent de uh, situația sa materială în funcție de nevoi. Acesta se bazează pe sistemul uh, olandez. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Dau acum cuvântul doamnei Kallenbach. Frau äh, Doamnă comisar, domnule președinte, <coughs> astăzi vorbim despre eliminarea inegalităților în domeniul sănătății. Este un obiectiv ambițios, mai ales luând în considerare situația actuală. Ne temem că în Europa, de fapt, asistăm la o sporire a inegalităților și asta se va întâmpla în anii viitor și uh, aceste discrepanțe vor spori. Subvențiile pentru serviciile medicale sunt reduse, standardele sunt uh, diminuate, și așa mai departe. Însă ce se întâmplă cu accesul la instruire? Ce obstacole uh, stau acum în calea instruirii? Vorbim despre dificultăți sociale și e clar că acestea trebuie legate de chestiuni care țin de instruire, de ocuparea forței uh, de muncă. Știm că trebuie să existe o anumită consolidare la nivel european pentru bugetul european, știm că acest lucru este necesar și pentru bugetele naționale, însă dacă nu investim în educație și în sănătate astăzi, atunci vom uh, face față unor repercursiuni pe termen lung. Mulțumim foarte mult!

Colega. Mulțumesc. Și acum uh, încheiem dezbaterea cu reacția doamnei comisar Damanachi. Vă rog, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. președinte. Comisia mulțumește Parlamentului pentru susținerea uh, acordată acțiunii noastre de eliminare a inegalităților. Uh, pentru că este un subiect foarte important. Aș dori să mulțumesc, mai ales doamnei raportoare, doamna Estrela, pentru angajamentul uh, de care a dat dovadă pentru, în această cauză. Inegalitățile în îngrijirile de sănătate între țări, regiuni, între bogați și săraci, între diferitele minorități, afectează pe fiecare uh, afectează fiecare stat membru și în multe locuri se înrăutățesc. Aș dori să vă spun sincer aici că acum începem să vedem uh, uh, efectele de pline ale crizei economice în ce privește sănătatea oamenilor și uh, serviciile de sănătate. Și acum vedem efectele șomajului, uh, deficitelor. Deci există un risc ca aceste inegalități să se înrăutățească. Reducerea inegalităților în domeniul îngrijirilor de sănătate e importantă atât pentru cetățeni, sănătatea acestora, dar cât și, cât și pentru sănătatea economică a Europei. Reprezintă o provocare importantă uh, care, după cum se spune în raportul Parlamentului, uh, pentru care e nevoie de o acțiune la toate nivelurile în Europa. Raportul dumneavoastră, doamnă, Uh, acordă indicații importante pentru viitor, uh, sublinează nevoia la, de îmbunătățire a accesului uh, la sănătate, la servicii de sănătate eficiente și preventive și sublinează nevoia de a acorda o atenție deosebită grupurilor vulnerabile și să, utilize, să utilizeze noi tehnologii în domeniul medicinei ca să se reducă inegalitățile în îngrijirile de sănătate. Comisia este de acord pe deplin cu îngrijorarea, îngrijorarea exprimată de noastră. Uh, de asemenea, vă, gândiți și, vă uh, referiți și la inegalitățile de gen ca un element uh, important care continuă mm, inegalitățile sociale și sunt de acord cu noastră. Comisia, așadar, își continuă programul de acțiune pentru a reduce inegalitățile în acest domeniu, după cum se spune în comunicarea legată de solidaritate în domeniul sănătății, cu politici transversale în parteneriat cu statele membre și toți actorii implicați. Pentru că aceste parteneriate să fie operaționale, statele membre încep acum acțiuni comune asupra inegalităților de sănătății finanțate prin programul de ajutor pentru tineret. Aceste acțiuni includ uh, activitatea asupra uh, unor activități de impact, uh, rețele de stimulente uh, regionale și inițiativele uh, uh tuturor celor implicați Eh, sigur, cu activitate în domeniul sănătății publice, de exemplu controlul tutunului, eh, nutriției și acțiuni pentru o eh, îmbătrânire activă. asta strategia noastră include și angajamente în zone cum ar fi ocuparea și politicile sociale, agricultura, cercetarea și politicile regionale. E clar că e nevoie de mai multe acțiuni. E la fel de clar că lucrurile acestea nu se vor întâmpla peste noapte ci pentru ele va fi nevoie de ani și ani de zile ca să le vedem roadele, dar putem reuși împreună și trebuie să reușim împreună. Cel puțin trebuie să facem, uh, să întreprindem acțiuni de durată pentru ca toți europenii să aibă șansa de a trăi uh, în sănătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne comisar. Cu asta am încheiat uh, dezbaterea. Votul va avea loc mâine la amiază. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba